dear colleagues, I think we... Stimați colegi, cred că putem să începem și voi vorbi în limba germană. Stimate colegi, stimați colegi, sper că vor mai veni și alți colegi pe parcursul reuniunii cu ocazia acestui eveniment important, spun eu, și anume astăzi avem aici reprezentanți și reprezentante de la European Youth Event, evenimentul european pentru tinere. 2018. Aceștia au participat acolo. Audierea noastră de astăzi e transmisă și pe pagina Parlamentului și și pe platformele sociale oficiale vor fi transmise conversațiile noastre. Sperăm că sute de mii de tineri din întreaga Europa ne vor urmări în următoarea oră. Și vor participa prin platformele sociale la audierea noastră. Și dumneavoastră, europarlamentarii, puteți utiliza hashtag ai2018 în conversațiile online. Vă puteți implica așa. Bineînțeles și toți ceilalți invitați pe care avem în rândurile din spatele sălii. Conversațiile online le veți putea urmări și pe ecranele din sală. Vedeți aici și sus deasupra mea un asemenea ecran și puteți vedea ce se întâmplă. Parlamentul European din 2014 organizează în fiecare an European Youth Event la Strasburg. La reuniunea din acest an au participat 9000 de tineri și eu am fost prezentă acolo și eu am primit un feedback pozitiv în urma evenimentului, tuturor le-a făcut mare plăcere să participe la el. Pentru a exista și consecințe politice pozitive după eveniment, prezidiul în reuniunea din 6 iunie s-a hotărât ca concluziile care au fost uh, trase în urma evenimentului să fie prezentate mai departe în Parlament și următorului Parlament și să Există și un raport alocat în septembrie. Astăzi discutăm despre aceste subiecte astfel încât să avem o comunicare bună între tinerii europeni pe de o parte și Parlamentul European pe de cealaltă parte și acest principiu ai al Parlamentului să-l punem în aplicare și să ne ridicăm la așteptarea tinerilor și anume ideile lor să găsească o ureche la noi. După a treia de-al treilea eveniment. Acum avem trei participanți alături de noi care ne vor spune care sunt speranțele lor, care sunt așteptările lor. Cei trei tineri vor fi cei care vor fi emițătorii de idei și noi, parlamentarii, suntem cei care vom recepta aceste idei. V-am uh, informat care sunt temele și europarlamentarii sunt și ei invitați să comenteze în mod spontan aceste idei. Și am împărțit totul în două părți. În prima parte vom discuta despre educație și cultură, iar în a doua parte despre tineri și politică. Fără să spun eu mai multe, le voi da cuvântul acum celor trei tineri pe care vi-i prezint, Malu Cecil van Dranen Glisman, Martin Urschel și Carolina Holovnia. Și vom începe cu Malu van Dranen Glisman, care ne va prezenta o idee cu privire la parteneriate școlare Est-Vest. Aveți cuvântul timp de două minute și nu se întâmplă nimic foarte dramatic dacă depășiți cele două minute. Mulțumesc, bună ziua! Prima mea idee se referă la parteneriate Est-Vest școlare și încep acum. Cu globalizarea și creșterea populismului, e foarte important ca generația mea să-și dea seama cât de importante sunt valorile democratice, sunt spinarea societății noastre. De aceea eu propun uh, științe sociale europene, un program de parteneriat în acest sens între școlile din Est și Vest, ca proiect pilot. Acest program ar permite generației mele să discute despre identitatea europeană și să prevină conținutul naționalist care să fie predat în clase care ar trebui să ne protejeze democrația. 50% istorie, educație civică, geografie pentru clasele 9-12 și să se predea aceste subiecte dintr-o perspectivă europeană. În plus, fiecare astfel de curs ar trebui să aibă un curs partener în acest schimb est-vest, să învețe cum interacționează cele două state la nivel politic, economic și cultural. Acest schimb de păreri între studenți. elevi colegi din diferite regiuni din Uniunea Europeană ar permite un discurs civic și politic care să se bazeze pe înțelegere și încredere. Țările din parteneriat ar urma să se rotească în fiecare an. Ar fi nevoie de un cadru pentru aceste cursuri, astfel încât să existe un nivel comparabil. Diversitatea va fi menținută pentru că 50% din uh, astfel de cursuri pe științe sociale rămân pe subiecte naționale. Uniunea Europeană ar trebui să vină cu un uh, spațiu de lucru online, materiale de studiu și finanțare pentru excursii de schimb de păreri. Experți din exterior ar trebui să fie invitați și să vorbească despre subiecte fierbinți. Ne dorim să fie consolidate astfel legăturile în Uniunea Europeană, să fie promovate valorile și să existe obiective comune în educație, toate acestea ca prim pas spre o programă școlară europeană. Sperăm că statele membre vor uh, vedea acest program ca un stimulent, astfel încât să existe standarde egale în educație. Vă mulțumesc! Da, mulțumim frumos! Aceasta a fost prima prezentare și tot mergem mai departe cu Martin Urșel, care ne va prezenta o idee legată de media paneuropeană. Aveți cuvântul. Bună ziua, doamnelor și domnilor! Prima mea idee are de a face cu o platformă media paneuropeană. Imaginați-vă un... Uh, un campus în Europa unde cei care fac filme în Europa, artiștii, pot să lucreze împreună, să trăiască împreună și să facă un schimb de idei cu actori, pictori, producători. Imaginați-vă studiouri de film și de editare pentru cei mai buni creatori de filme europeni, care se reîntâlnesc să facă parte dintr-o comunitate paneuropeană în domeniul media. Imaginați-vă un post TV public european care să semene foarte mult cu BBC și Netflix. Deciziile de creație sunt luate de artiști, de ei înșiși și trebuie să își prezinte munca și altora din comunitate. Primesc feedback și trebuie să-i convingă pe aceștia. Iată cum funcționează Disney Pixar, cum televiziunea daneză face asemenea seriale foarte bune. HBO și Netflix lucrează de asemenea așa, creează relații de încredere cu creatorii și le oferă control. Modelul european de televiziune publică s-ar încadra foarte bine pe asemenea principii. Imaginați-vă un program public european pe internet și în cinematografe, unul care să le permită creatorilor din întreaga Europa să acționeze, să-i conecteze în întreaga Uniune Europeană într-un mod foarte practic, să facă legătura între arta lor și public în întreaga Uniune Europeană. Imaginați-vă comunități locale de scritori, jurnaliști, regizori care ar putea să se folosească de acest canal astfel încât să aibă propria lor filială locală, cu un acces facil la formare, dar cine dorește mai multă responsabilitate are nevoie de formare, formare la cele mai înalte standarde. Cred că e incredibil că nu există nimic care să-i conecteze pe cei care fac filme în Uniunea Europeană, în afară de Academia Europeană de Film, care are capacități limitate. Uh, un program public de televiziune european e un lucru de care avem nevoie. Mulțumesc foarte mult! Da, mulțumim foarte mult și pentru această două idee și trecem la a treia idee și mergem din nou la Malof Andran Drisman. Um, Yes, what... Se numește schiză cu cunoștințe la școală, ce anume noi abilități să fie predate la școală, inovarea, creativitatea sunt uh, cele care fac o comunitate să se dezvolte, dar nu sunt uh, bine predate astăzi în școli. Uh, elevii nu prea au alegere individuală în ce privește curicula și sunt nepregătiți pentru viață pentru că nu au cunoștințe sociale și practice de bază. Și eu că am uh, experimentat cu școala Waldorf, care m-a învățat uh, uh, mă rog, lucru manual așa, și o educație cât mai largă posibil, uh, mă face mai independentă și mă, îmi îngăduie să-mi dezvolt propriile idei și atunci sugerez uh, două ore pe săptămână de curs care să permită elevilor să deprindă noi cunoștințe. Ar putea fi un proiect pilot și uh, școlile să primească un certificat UE și pentru proiecte elevii să lucreze cu manager pe bază voluntară. Ar putea fi, de exemplu, uh, învățarea unor meșteșuguri, uh, gospodărie din partea celor mai vârstnici sau din partea minorităților dintr-o anumită țară sau rezolvarea unor probleme uh, locale și actuale, cum ar fi migrația, să ne gândim la soluții. Ar fi apoi implicată și o platformă, un cadru pentru o rețea și să se prezinte apoi uh, proiecte. E important ca proiectele să fie evaluate după anumite criterii, cum ar fi autoresponsabilitatea, beneficiu pentru comunitate, inovarea, ceea ce ar însemna că elevii cei mai creativi ar putea să își vadă abilitățile și cunoștințele valorificate. Și mințile inovatoare sunt uh, cele mai bune pentru ca o comunitate să se dezvoltă uh, și dacă să, elevii fac aceste activități în școli, vor primi o șansă suplimentară în viață. Mulțumesc! Da, mulțumim foarte mult pentru această primă rundă cu prezentarea ideilor și acum au cuvântul europarlamentarii. Helga Trupel este prima. Mulțumim pentru minunatele idei și vreau să mă refer la acel canal de televiziune public. Vreau să pun și niște întrebări. Ce înseamnă o combinație a modelului dintre Netflix și BBC? Pentru că BBC este o televiziune publică. Uh, linear and on demand thing and și uh, modelul de uh, business al Netflix-ului este diferit. Deci ar fi o combinație între public, privat, on demand, uh, nu știu. Și n-ar fi o televiziune publică europeană, ci o platformă digitală europeană. Ce ar însemna linear, o televiziune lineară și non-lineară, dar pe platformă digitală? cu parteneriat public și privat, că mi-au spus mulți că sectorul public nu, se, nu este suficient și atunci e nevoie de o combinație public-privată. Aș vrea să știu ce credeți dumneavoastră despre asta. Da, vielen Dank. Da, mulțumim foarte mult. Sabine. Și eu aș dori să mă reîntorc la punctul legat de media. În primul rând ar trebui să fie obiectivul tinerii, așa am înțeles eu, sau pentru toți? Asta ar fi prima întrebare. Apoi, în ceea ce privește ofertele liniare, neliniare, noi tot avem asemenea discuții și anume că viitoarele generații vor uh, consuma mai puțin conținut nelinear. Da, o paletă largă pe care ne-am dorit-o, însă să vedem ce există, ce se poate face o mediatecă, o platformă unde sunt uh, oferi, oferit conținut, ce se întâmplă cu știrile. Există deja Euronews, care e un fel de canal european pentru știri și dacă e să mă uit uh, la ce se întâmplă, nu cred că tinerii sunt foarte atrași de ei. Ce fel de ofertă v-ați gândit, v-ar plăcea dumneavoastră? Mulțumim, doamna Libacica. Ja przede wszystkim chcę bardzo podziękować. Mulțumesc. Așadar. Państwo zaprezentowaliście. Po drugie, mam ogromny... În al doilea rând, eu am ascultat și am ascultat cu atenție cele două prezentări pe proiectul de educație. Vietne proiecte do nagrody imienia Karola Wielkiego. Deci eu consider că sunt foarte bune idei pentru premiul trenetului Charlemagne, Carol cel Mare, mm, despre care am vorbit în această dimineață și ar fi niște proiecte foarte bune pentru uh, a fi candidate la acest premiu. Mulțumim! Grazie, <clears throat> grazie di quello che ci avete presentato. Mulțumesc pentru ce ne-ați prezentat. Vreau să atrag atenție asupra chestiunii uh, predării valorilor democratice, uh, apoi schimburile de elev est-vest și de ce vreau să mă refer la asta? Deși au fost interesante toate propunerile, dar uh, asta se vorbește mult de coeziune, incluziune, democrație Și atunci în ce privește experiențele eh, timpului care ar trebui dedicat aprofundării acestor valori. Aceste valori trebuie practicate, pentru că dacă nu rămân doar la nivelul de principiu. Diritti e deci care ar fi drepturile și care ar fi datoriile, obligațiile, pentru că în ce privește obligațiile am impresia că uh, ele sunt uh, subevaluate astăzi și aș vrea să știu ce crezi dumneavoastră. Vielen herzlichen Dank, Silvia Costa. Mulțumesc, Silvia Costa. Mulțumesc pentru aceste uh, propuneri atât de creative, o experiență foarte bună. Vă mulțumim. În ce privește schimb, schimburile de elevi, foarte interesantă idee, dar ar fi foarte bun un proiect pilot. Parteneriate, schimburi uh, între S și V, și așa mai departe. Însă există posibilitățile să și în cadrul Erasmus, vreau să vă spun. Știți că există o Key Action 2, Erasmus Plus, nu cu mobilitate personală, ci parteneriate și putem încerca cu alte țări, cu alte școli se poate deja prezenta un proiect de acest tip, dar în această acțiune cheie 2 a programului Erasmus+, Plus. mă rog, pe viitor se va chema doar Erasmus. Deci, a face, un, să facem un proiect pilot în care să implicăm școlile și apoi încă ceva vă mai spun că există o experiență în ce privește competențele europene ar trebui o cotă, o, o cotă din program să, fie, să aibă un conținut uh, comun european, nu doar conținuturi naționale. Dar asta există și sunt școlile europene, însă nu sunt multe. Uh, e o, o părere care spune că toate, aproape toate școlile ar trebui să devină școli eh, europene, ca cetățenie europeană să se învețe de la școală. Și atunci statele membre uh, Uh, ar putea să înființeze mm, școli care să fie de acest tip, deci uh, școli cu curiculă europeană, nu doar națională. Și în legătură cu platforma, uh, nu știu, ajutați-mă, în Europa Creativă această platformă ar putea exista un, un spațiu pentru așa ceva, că deja există platforme. Ați uh, încercat să faceți uz de platforme deja existente sau ne puteți sugera ceva? Herr bitte. Mulțumim, domnul Oflin, două minute. Thank you. I very much like the Mulțumesc. Foarte bună ideea schimbului de uh, competențe între tineri și vârstnici și apoi uh, uh, aceste legături între est și vest. Cred că ați menționat aici preîntâmpinarea conținutului naționalist ca să protejăm democrația. Parcă mi-am de Orwell că nu toate naționalismele sunt naționaliste, naționalisme extreme, extremiste, etnice. Uh, se vorbește despre solidaritate colectivă a oamenilor uh, care sunt legați de propriul stat, propria națiune. Acum, în legătură, de, în legătură cu schimbul acesta între Est și Vest, se, în, există o opinie cum că țările occidentale sunt mai diverse etnic decât cele estice. Uh, nu cumva rezultatul să nu fie unul negativ, ca oamenii din Est să, să, să simtă că sunt luați așa de sus, de occidentali, că li se spune că ă, nu, nu e bine cum gândiți, ă, li se dau lecții și atunci să nu cumva să se să, să, să provoace proiectul noastră reacții naționaliste, extremiste. Vielen herzlichen Dank, Frau Mulțumim, doamnă Șodrova. Thank you very much. I will continue. Mulțumesc. Continui în uh, limba cehă. Uh, Já vám chci poděkovat za vaše zapojení, za uh, prezentaci výstupu. Mulțumesc. Mulțumesc frumos pentru prezentările pe care le-ați făcut. Acum aș dori să fac un apel la dumneavoastră în ce privește parteneriatele între școli și uh, schimbul de competențe. Eu am înțeles că dumneavoastră vă doriți mai multă coordonare și standardizare în domeniul educației și uh, programelor uh, de învățământ. Forța Europei stă chiar în diversitatea ei. Nu, nu ne dorim uh, un singur program pentru toți, o, o singură abordare pentru toți. Dorim, într-adevăr, mai multă cooperare, ne dorim mai multă coordonare și cred că e bine că încercați să obțineți acest rezultat în uh, domeniul uh, predării Europei, deci elevii să învețe mai multe despre cetățenie, despre cetățenia lor europeană, avem și un raport aici despre educația uh, în domeniul Uniunii Europene și da, trebuie să fie mai multă comunicare și standardizare ca să ne asigurăm că cetățenii din toate statele membre uh, dispun de același nivel de informații în legătură cu Uniunea Europeană uh, ce face Uniunea Europeană, ce înseamnă ea, care sunt instituțiile și așa mai departe. Mulțumesc! Ja, vielen, vielen herzlichen Dank. Ich... Da, vă mulțumim foarte mult. Am și eu o întrebare legată de proiectul paneuropean pe mass media. E o idee care la care se gândește și Comisia Europeană să inițializeze așa ceva. De la ARD a pornit această idee, canalul german, dar am impresia că se gândesc la un fel de mediatecă clasică. Dacă v-am înțeles bine pe dumneavoastră, dumneavoastră vorbiți mai degrabă despre un schimb între producători, utilizatori, artiști, să inițiați un asemenea schimb și de acolo să reasă noi producții media foarte interesante. Poate n-am înțeles bine, dar poate ne puteți spune mai multe. Și apoi, Julie Ward dorește să intervină. Uh, well, I want to say thank you. Doresc să spun mulțumesc mai întâi că ați venit aici în Parlamentul European. Um, pen... Încheiați cercul pentru mine, pentru că eu sunt foarte activă la AI, la evenimentul european pentru tineret uh, și mulțumesc colegilor mei care au venit uh, și ei. cei care lucrează cu tinerii în întreaga Europa, inclusiv în țări care nu fac parte din Uniune, pentru că este o comunitate foarte inclusivă. Um, un grup mare din nord-vestul uh, Angliei au fost prezent uh, și a profitat foarte mult de experiență. S-a bucurat mult să participe la acest dialog intercultural cu tineri din întreaga Europa și tineri care sunt în zone periferice ale circumscripției mele nu au multe oportunități să discute cu alți tineri din uh, întreaga țară, ce să mai vorbim din întreaga Europa. Pentru ei a fost o experiență extraordinară. Am fost uh, una dintre cei care au participat la sesiunea uh, de prezentare a ideilor, deci am ascultat toate ideile am fost uimită cât de profesionist au prezentat ideile și presiunea a fost mare uh, să se prezinte ideile în mod foarte succint pentru că oamenii să înțeleagă ușor. Deci mă bucur mult să vă văd azi aici. În legătură cu inițiativa Est-Vest, îmi cer scuze, n-am fost prezentă la prezentare, te referi la țări din afara UE sau din cadrul Uniunii Europene? Bun, deci in, la nivel intern, în Uniunea Europeană. Ok. Am uh, responsabilitate cu, pentru țările, cu relațiile cu țările din Balcanii de vest și pot să vă spun că tinerii din Balcani se simt europeni. Nu se simt deloc marginalizați, s-au simțit europeni chiar și înainte ca țările lor să intre în uh, Uniunea Europeană, spune vorbitoarea. Deci când merg în misiuni în țări, în statele membre, nu am deloc impresia că acești tineri nu sunt capabili să-și apere tradițiile și culturile. Vielen, vielen herzlichen Dank. Mulțumim foarte mult și acum aveți îndatorirea grea ca în două minute amândoi să răspundeți la multiplele întrebări și observații care au fost făcute. Vă promit că voi da dovadă de bunăvoință. Okay, um, thank you very much for those... Mulțumesc pentru reacții. Mai întâi, sunt de acord că trebuie să existe informații standardizate în legătură cu activitatea Uniunii Europene, dar aici nu e vorba doar de modul în care funcționează instituțiile, eh, ci și de felul în care valorile democratice sunt predate în școli. Nu spun cine din ce țară sau de unde mm, e vorba, dar um, cineva a fost într-un schimb școlar într-o țară în Est și a observat că uh, profesorii um, au atitudine de dreapta și profesorii nu ar trebui să aibă o atitudine părtinitoare mai ales uh, în uh, cursurile de științe sociale. Dacă um, elevii sunt influențați în clasă, acest lucru nu e uh, bun deloc. Nu spun că oamenii nu au aceleași valori în Est și în Vest. Problema este că nu toată lumea are posibilitatea să călătorească. Și dacă tinerii ar participa astfel de cursuri, inclusiv online, pe Skype, să se întâlnească în mediul virtual, ar profita cu toții de aceste valori. Eu cred că valorile democratice sunt, de fapt, până la urmă, foarte naturale. De ce nu se poate face acest lucru prin Erasmus Plus? Din câte am înțeles, Erasmus este pentru studenți. A, pentru școli? Bun. Nu este, nu toate școlile participă la aceste, la acest program. Școlile europene sunt școli private, nu toată lumea poate să meargă la o școală europeană, de aceea ă, toată lumea cred că ar trebui să poate să profite de astfel de oportunități. Ideea mea era să ne asigurăm că școlile nu sunt părtinitoare de punct de vedere politic Uh, și uh, predau doar valorile democratice. Please. Yeah, okay. No, no, weg. Mach mal so weiter. Okay, um... Yeah, so my idea is basically... Deci, ideea mea se referă la dialogul intercultural, la apărarea valorilor, și la ideea că nu trebuie să există o influență în școli din partea partidului de la guvernare. Pentru că diversitatea culturală a fiecarei țări este un aspect pozitiv. Um, cultura culinară um, și așa mai departe. Deci trebuie să se discute despre preocupări naționale în școli, la științele sociale, dar să se uh, discute mai mult despre valorile europene pentru a construi o identitate europeană în școli, dar nu de sus în jos. Mulțumesc! Mulțumim foarte mult. Acum trebuie totuși să mai clarific un lucru. Erasmus înainte era un program pentru elevi. Erasmus Plus e un program care acum înglobează multele programe pe care le aveam înainte. Toate sunt acum cumprinse sub același acoperiș. Schimburi între școli, schimburi între elevi, uh, schimburi de experiențe între profesori, între cei afrați în formare, sprijin pentru organizații de tineret care au proiecte europene. De toate acestea se ocupă Erasmus Plus. Într-adevăr, în noul Erasmus Plus, școlile sunt puțin lăsate la o parte și ieri am uh, discutat cu reprezentanții ai agențiilor naționale să vedem cum putem să îmbunătățim și să modificăm situația pe viitor viitor. Însă parteneriate între școli, schimburi de practici între elevi fac parte din programul Erasmus, astfel încât să nu rămână informații false, să persiste. Aceasta a fost problema pe care am avut-o întotdeauna cu numele, pentru că Erasmus era asociat întotdeauna cu uh, studenții universitari. De aceea am încercat să găsim altceva, dar ne-am fi dorit să nu se aducă la asemenea neclarități, însă așa s-a întâmplat. Am vrut să clarific acest fapt. Domnul Ușul, vă rog. Două minute plus plus. Very much. Mulțumesc. Mulțumesc pentru întrebări și preocupări. Mai întâi doresc să vorbesc despre uh, cum se poate găsi o cale de mijloc între BBC și Netflix și streamingul linear. Deci, observăm că BBC devine din ce în ce mai neliniar, uh, lucru mm, caracteristic uh, multor canale de televiziune. De, în curând vom observa că televiziunea va deveni o familie de platforme media, e vorba de convergență media, deci cinemaul devine mai mult ca televiziunea și televiziunea mai mult ca cinemaul. Uh, Internetul practic înghite totul, inclusiv televiziunea, cinematograful și așa mai departe. Deci, ideea mea este, haideți să avem o abordare nouă, haideți să începem să mm, vedem lucrurile cu ochi noi, să ne gândim cum ar arăta un plan ambițios în acest mediu nou și fluid. Abordarea mea a fost una orientată pe probleme. Nu am soluția ideală, dar problema de la care pornesc este avem mulți creatori extraordinari în întreaga Europa, avem regizori foarte buni, avem ziariști foarte buni, avem filozofi, scriitori și așa mai departe, dar ei uh, se află în locuri diferite și rare ori se reunesc, uh, cu excepția festivalurilor cinematografice. Am discutat cu mulți regizori și producători de film care spun că într-adevăr doresc să formeze mai mult o comunitate, să învețe unii de la alții, dar e foarte greu să faci o structură care, care să-i ajute. Și ar fi foarte util să existe așa ceva. De exemplu, dacă un producător german dorește să lucreze în Franța, am auzit că este foarte greu și asta m-a surprins și m-a întristat. Deci, întrebarea este cum încurajăm astfel de schimburi, de experiență, cum pot să învețe oamenii unii de la alții, cum pot face, uh, cum pot să putem să stimulăm excelența și să-i provocăm să se ridice uh, la înălțimea noilor provocări, inclusiv când vine vorba de convergența media, care nu știm cum va arăta. Eu propun să avem o atitudine mai activă și să influențăm acest proces. Ideea unui canal de televiziune public este tocmai acela de a uh, da, de a, de a transmite conținuturi europene, să lăsăm pe oameni să vorbească despre preocupările lor din propriile lor vieți. Apoi, bineînțeles, trebuie să există o echilibrare să existe puncte de vedere din diferite locuri, din diferite puncte de vedere, din diferite generații și cred că ar fi interesant să ne concentrăm pe valori. Ce este o valoare europeană? Cum dorim să ne adunăm în jurul valorilor? Um, regizor ca Krzysztof Kislovski, care a făcut uh, o trilogie pe trei valori uh, foarte importante din timpul uh, Revoluției franceze. Deci regizorii au încă lucruri de spus. Krzysztofski nu mai este alături de noi, dar um, avem regizori tineri cu stiluri foarte diferite și uh, cred că îi putem stimula să producă lucruri extrem de interesante. Mulțumesc! Vielen herzlichen Dank! Mulțumim foarte mult. Trebuie să trecem la a doua rundă acum. Poate puteți să interveniți în a doua rundă cu ceea ce dorați să spuneți bine. Atunci să trecem la a doua rundă, tinerii și politica, și începem cu Carolina Holovnia, cetățe- ambasadori pentru cetățenie activă. Aveți cuvântul. Good afternoon, thank you. Mulțumesc aș dori să propun crearea unui uh, premiu pentru ambasadorii cetățenii active. E, trebuie să promovăm pe cei care um, se implică în sfera politică în rândul tinerilor, care deseori sunt necunoscuți. M-am întâlnit cu mulți profesori care în sate mici stăteau ore întregi la școală și organizau cluburi europene persoane care lucrau cu tinerii uh, și discutau uh, despre um, grupuri de um, autoguvernare. Nu avem însă instrumentele pentru a încuraja să lucreze pentru un viitor mai bun. Un ambasador al um, cetățeniei active ar fi numit de tineri și ar primi uh, Uh, și uh, premiul din partea biroului uh, Uniunii Europene din statele membre. Candidatura ar trebui să fie sprijinită de cel puțin 10 persoane și să justifice candidatura respectivă. Premiul ar putea fi acordat profesorilor, activiștilor, ONG-urilor, celor care lucrează cu tinerii, oricui a încurajat implicarea politică a tinerilor și a sprijinit ca să fie activi în societate. De ce doar un titlu? Astfel am arătat că acțiunile și gesturile persoanelor de la nivel local către tineri sunt apreciate de instituțiile europene. Astfel, mai multe persoane ar fi încurajate să devină ambasadori uh, ai cetățeniei active. Parlamentul astfel ar putea comunica în legătură cu acțiunile Uniunii și ar putea crea o rețea a cetățenilor activi creând o hartă a celor care au primit titlul, indiferent în cele mai depărtate colțuri ale Europei. Mulțumesc! Mulțumim foarte mult și pentru această idee minunată și trecem din nou la Martin Urșel, UE și vecinătatea noastră. Thank you very much. Um... Mulțumesc foarte mult. Din nou am această abordare de a întreba care e problema aici. Și cred că ce mă interesează pe mine e cum putem să creem un simț de responsabilitate în Uniunea Europeană ca structură politică pentru cetățenii europeni obișnuiți. Există un sentiment că Bruxelles este atât de departe, că Uniunea Europeană se desfășoară altundeva. Și eu cred că putem contracara acest uh, sentiment gândindu-ne în următoarea direcție. Cum să facem să existe o legătură mai personală între Uniunea Europeană și localnici? Și mă gândesc în special la regiuni îndepărtate și regiuni de frontieră o modalitate să o facem ar fi să avem ceva, cum am spune, un fel de senator al Uniunii Europene în orice oraș, dar mai ales la periferie. Un asemenea senator al Uniunii Europene nu ar avea datoria de a reprezenta. Nu e un lucru care ține de partide, ci să îngrijească cultura în societatea civilă, cultura europeană în societatea civilă. Senatorul ar trebui să identifice probleme în zonele apropiate lui, probleme care pot fi rezolvate prin intermediul UE, să-i ajute pe cetățeni să se conecteze la ajutorul care e deja disponibil sau poate deveni disponibil. Deci cumva să fie înlăturate obstacolele birocratice. Campaniile de informare care există cred că nu sunt suficient de personale sau se desfășoară doar în capitale. Am vorbit cu oameni din Germania de Est, de exemplu, cu oameni care au magazine în Alsacia. Din ce mi-au spus, ei nu cred că Uniunea Europeană știe prea multe despre problemele lor și de multe ori ei nu consideră că ar fi util pentru viața lor de zi cu zi să aibă o perspectivă europeană. Cred că cel mai bine ar fi să existe senatori care să vină din orașele respective, oameni locali, să treacă printr-o formare intensivă și apoi să își ia angajamentul de a învăța istoria Uniunii Europene, de a înțelege structurile, valorile, obiectivele și tot ce ține de birocrația europeană. De exemplu, să poată fi ajutați tinerii care își doresc foarte mult să facă ceva și care care nu știu cum să intre în politică. Asemenea, oameni ar putea să îi ajute să-și facă ideile auzite și să înceapă ceva. și politicienii ar ști de ce avem nevoie, noi tinerii și oamenii din locurile îndepărtate. Cred că ar trebui să fie un proiect pentru Comisia pentru Cultură, pentru că sunt implicate aici educația, cetățenia activă și ar trebui să fie pornit acest proiect înainte de alegerile de anul viitor. Vă mulțumesc foarte mult! Da, mulțumim foarte mult și pentru această idee și acum trecem la ultima idee și are din nou cuvântul Caronia Hotovnia, microgranturi pentru, Uniun, pentru a cunoaște Uniunea Europeană. Mulțumesc. Instituțiile Uniunii Europene trebuie să acorde microgranturi pentru a încuraja inițiative mici pe scară, la scară locală pentru a promova cunoașterea Uniunii Europene, de exemplu, înaintea legilor europene. Tinerii activiști locali, cei care lucrează în domeniul tineretului, știu cum să promoveze aceste cunoștințe, dar vrem să vre, acești oameni vor să aibă șansa să o dovedească. Tinerii au idei foarte bune, dar uh, nu au bani să le promoveze și nu le pot pune în aplicare. Uh, Uh, e nevoie pentru a obține uh, sprijin financiar în mod tradițional de multe cunoștințe financiare și resurse. Uh, microgranturile ar putea începe de la 100 de euro și să crească pentru a găsi proiecte neconvenționale și creative care să fie finanțate, microgranturi acordate la nivel național și de birourile de legătură ale Parlamentului European dar pentru ca ele să fie acordate ar trebui să se propună proiecte concrete, nu știu, un concurs, un festival, un atelier sau o idee nouă care trebuie încă dezvoltată. Și sigur că acțiunea este cea care încurajează cel mai mult uh, pe oameni. Dacă tinerii vor beneficia de mai multă responsabilitate, de mai, mult, de mai mulți bani, și poate pentru unii nu va părea o idee bună, dar eu cred că e un, e un sistem foarte bun de autoguvernare și trebuie susținut. Din experiența proprie uh, cu, Erasmus, cu programul Erasmus Plus, vă pot spune că mulți tineri au idei foarte bune, dar le teamă că de prea marea birocrație uh, care însoțește majoritatea programelor europene. De aceea microgranturile uh, ar fi destinate acestor proiecte pe scară mică. Avem acum microgranturi pentru organizații care promovează alegerile europene. Aș vrea să urmăm acest exemplu ca să facem un proces constant, accesibil tuturor și cu mare potențial de răspândire. Uh, mari uh, schimbări aduse de sume mici. Mulțumesc! Ja, vielen, vielen herzlichen Dank auch für diese. Mulțumesc, vă mulțumesc foarte mult și pentru această a șasea idee și începem din nou cu Cristina care dorește să intervină. Sper să spuneți și ceva despre ce, ceea ce tocmai ni s-a prezentat. Mulțumesc. Malu. Ați avut dreptate când ați identificat problema legată de profesori, însă aș vrea să vă dau asigurări. Comisia noastră și Parlamentul European au adoptat un raport pentru modernizarea sistemelor de educație și există un capitol întreg care este dedicat profesorilor. Și nevoia ca acești profesori să poată să aibă aptitudini suficient de bune astfel încât să facă față nevoilor din educație și există și dispoziții cu privire la mobilitate în Erasmus+. Plus. Și acum, Carolina, prima idee a Carolinei. Confucius spunea că dacă un profesor îl, întreab, îl învață pe elev ceva, elevul nu poate să îi mulțumească îndeajuns profesorului, oricât de bogat ar deveni acest elev. Nu banii sunt cei care îi motivează pe profesori, voi, tinerii, îi motivați pe profesori și ideile voastre îi motivează. Pentru un profesor, ce e cel mai important e succesul elevilor, nu banii. Cred că ceea ce ar fi util ar fi să existe aceste schimburi de păreri între uh, ambasadori în educație, da, și vă felicit și pentru ideea cu microgranturile. Mulțumesc că a trebuit să aștept până când s-a terminat interpretarea. Mulțumim, Silvia Costa, două minute. Sugerirei al da, mulțumesc. Aș vrea să sugerez celor care organizează campaniile de comunicare ale Uniunii Europene să țină cont de capacitatea noastră de a face propuneri interesante. Sunt de acord cu ce a spus. Campaniile oficiale sunt cumva impersonale, rămân la nivelul marilor orașe și trebuie să schimbăm lucrul acesta. Deci sper într-o colaborare mai strânsă în ce privește cetățenia activă, cred că o idee foarte bună. Noi lucrăm tocmai la un nou program care se va numi Cetățenie, Drepturi și Valori și de ce să nu ne avem și o asemenea idee să o punem în practică. Apoi, îmi place și propunerea aceea, nu știu dacă putem să o facem spontan, poate, fără investiții, că în acest moment nu știu de unde să le găsim, dar v-ați referit la așa numiți senatori. Europa vecinătății. Aș vrea să știu mai bine care ar fi structura unui asemenea proiect. am înțeles care e sensul. Să arătăm că Europa influențează lucrurile și ajută. Și chiar astăzi și ajută multe proiecte. Uh, vin soluții de la, de, din partea Uniunii Europene, dar aș vrea să înțeleg mai bine cum voi închipuiți dumneavoastră că ar funcționa asta. Și apoi microgranturile Manu, eh, avem, eh, ați vorbit despre premiul pentru cetățenie activ. Avem deja premiul cetățean european al anului, chiar ieri a fost decernat. Sunt 40 de cetățeni Europa, eh, în toți i e care primesc acest premiu. Este un fel de, mm, da, premiu pentru cetățenie activă, dar vreau să ați referit mai degrabă la experiențe mai răspândite. Eu cred că ar putea avea legătură cele două. Și apoi ă, cu aceste microgranturi. Fondurile structurale, fondurile pentru dezvoltare, pentru statele membre și acestea vor ă, incluziune, inovare socială. Poate pot fi folosiți acești bani și pentru un proiect de acest tip care uh, o ia de jos în sus, un proiect interregional. Hai să avem mai multă încredere în, instituții, în uh, instrumentele care deja există, instrumentele europene care pot fi deja utilizate. Mulțumesc, domnul Malinov. Thank you. There are a lot of compliments that... Mulțumesc. Okay, but, uh, my Ați primit multe complimente astăzi, dar complimentul meu este mulțumesc că ați respect, că Ați avut, o, ați, ați avut uh, intervenții foarte concrete și ați respectat timpul. Nu e ușor să respectați cele două minute. Uh, v-ați referit la multe lucruri uh, pe care nu le cunoașteți, programe și documente dacă oamenii ca dumneavoastră, care sunt atât de implicați, nu știți anumite lucruri, acest lucru arată că nu comunicăm suficient. Este uh, vina noastră că nu știți uh, cum funcționează Erasmus. Este un program extrem de mare, dar faptul că nu știți e vina noastră. E întotdeauna bine când Uh, există convergență de idei din mai multe directe. Eu, în țara mea, în Bulgaria, sunt implicată într-o inițiativă Profesorul European al Anului. Tocmai despre asta discutat. Ne-am concentrat pe profesori nu pentru că avem mai multă încredere în ei decât în alte profesii, ci pentru că este un criteriu formal simplu. Și ne-am concentrat pe un grup, pe încă un grup mare care poate juca acest rol. Nu știu cum e în țara dumneavoastră, dar la noi există o rețea foarte mare de biblioteci uh, care mor uh, încet, încet și bibliotecarii sunt oameni bine educați, au timp să citească și sunt foarte motivați. Deci, vă supun și această idee. Profesorii și bibliotecarii formează o rețea care există deja, uh, și ne ajută. E o coincidență faptul că dimineața am discutat despre acest nou fond pentru cetățenie activă. Deci, iată, nu suntem mult în urmă. Bineînțeles, nu știți despre acesta, pentru că nu a fost încă creat. Mulțumim, Helga Trupă, are cuvântul acum. Mulțumesc, Petra. M-aș întoarce la cele spuse legate de responsabilitate în Uniunea Europeană pentru cetățenii obișnuiți. Big... Într-adevăr, este o sarcină majoră a noastră. Într-adevăr, oamenii nu își însușesc problematicile europene, mm, fie că e vorba de cetățeni obișnuiți, fie că e vorba de cetățeni mai puțin obișnuiți, aceasta e o problemă politică a noastră ați propus să existe mai multe legături directe între oameni. Eu aș numi asta o implicare a cetățenilor. Cred că este singura modalitate de a implica, de a, de a în mod pasionat. Nu sunt de acord cu ideea Senatului European. Senatul este un concept învechit. Există și aici, există și în Statele Unite. Când am fost la uh, școală în Saxonia, la țară, uh, am vorbit despre conceptul de ambasadori, elevi uh, și îmi place mult mai mult ideea elevilor ambasadori decât ideea senatorilor, pentru că sunt multe persoane în vârstă care fac această treabă, um, noi deputații, dar e mult mai interesant ca elevii să fie ei înșiși ambasadori. Ja, vielen, vielen herzlichen Dank. Da, mulțumim foarte mult și poate ce mai putea să introducem aici în acest concept de ambasador. Faptul că există foarte mulți voluntari sau oameni care au făcut un an Erasmus sau au trecut printr-un parteneriat școlar și aceștia ar putea să fie făcuți ambasadori, astfel încât să disemneze ideile și experiența lor, ceea ce au reușit ei să afle, să, să le transmită și altora. Și, și așa, și aceasta ar fi o idee bună orice de ce ne putem folosi, stagii de practică în afară, putem lega tot felul de lucruri. Sabine Verhaien, ca punct informativ, eu mi-aș dori și am spus de multe ori acest lucru aici, ca uh, ceea ce există în mod direct făcut de Europa la fața locului să se continue. Comisia a, și birourile europene existente, Comisia a cerut o reducere a lor. Eu cred că avem nevoie de opusul, astfel încât tinerii, cei care sunt interesați de Europa, să aibă un punct de informație la fața locului, un birou european. E un lucru important. Și Cred că nu avem nici destui europarlamentari care să fie toți prezenți la fața locului în statele de unde venim. În ceea ce privește microîmpromuturile, sunt lucruri de care noi ne ocupăm și mai ales în programul Europa pentru cetățeni sau noul program Valori, dar și în trecut. Întotdeauna am spus că accesul la uh, proiecte finanțate trebuie să se îndrepte spre cei mici. Când există programe în format mic, programe de comunicare, nu ar trebui ca totul să fie atât de complicat cum arată acum cu o descriere îndelungată a proiectului, o întreagă listă cu documente de care e condiționată acordarea finanțelor. Nu, trebuie să se poată da și sume mai mici, dar fără o povară atât de birocratică verific, verificându-se cât de plauzibil e un concept. Sunt bani publici, trebuie întotdeauna să avem grijă că aceștia nu ajung altundeva, ci că ajung în proiect, deci va fi nevoie de dovezi undeva, e foarte clar, însă sunt de acord că trebuie să facem mult mai multe și cu prin mijloace mai simple. Mulțumesc, spune doamna președinte, și acum aș da cuvântul comisiei în final două minute, la fel ca pentru toată lumea, vă rog. Thank you, with, uh, with pleasure. Thank Mulțumesc, cu plăcere. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc tinerilor care au venit să-și prezente, să-și prezinte ideile minunate care arată valoarea participării tinerilor uh, la acțiunile un, um, instituțiilor europene. Am participat și eu la evenimentul AI, care a fost unul foarte dinamic și e fantastic să vedem că idei foarte concrete se degajă acolo. Aș dori să reacționez la micile proiecte, pentru că una dintre, unul, una dintre noutățile propuse de Comisie pentru Corpul European de Solidaritate, care a fost lansat acum câteva zile, și pentru viitoarea propunere pentru Erasmus, este tocmai logica introducerii proiectelor de solidaritate, în cazul Corpului de Solidaritate, iar la Erasmus proiecte de participare, care au tocmai obiectivul să încurajeze tinerii să mm, dezvolte proiecte, să-și promoveze ideile, pentru că, fiind activi în domeniul tineretului, sunteți foarte capabili să propuneți idei inovante și uh, care sunt mai originale decât cele ale generațiilor mai bătrâne. Sunt de acord cu ce s-a spus adineaur și anume că dorim să, ca aceste programe să fie mai bine cunoscute. Există, sunt, sunt uh, uh programe de parteneriat și în politicile noastre pentru tineret facem multe eforturi pentru uh, a ajunge pe mai multe canale pentru a comunica cu tinerii. Este o provocare, dar cu siguranță este o prioritate pentru noi. Mulțumesc! Mulțumim foarte mult și dacă vom și reuși ca toate proiectele frumoase pe care le avem și programele frumoase pe care le avem să le facem accesibile și mai puțin birocratice, mai bine structurate, atunci cred că cu toții vom fi făcut un mare pas înainte. Mulțumesc foarte mult, dar acum mai avem fiecare, fiecare mai are două minute timp să reacționeze la cele auzite, Carolina și Martin. Mulțumesc foarte mult, voi uh, începe eu. Cât despre senatorii UE, cred că abordarea cea mai bună ar fi să ne gândim la barierele în fața cetățenii active, cele existente. Să ne gândim de ce Uniunea Europeană pare atât de deconectată de cei de pe teren. De ce pare atât de îndepărtată? Cred că are mult de a face cu un sentiment. De ce soluțiile nu reușesc să răspundă la nevoile actuale. Și atunci ne întrebăm care sunt aceste nevoi și cum le descoperim. Și cred că ajungem și la întrebarea cum un cetățean, cum aș fi eu, cum se simte un cetățean văzut și auzit. Eu mă simt auzit și văzut, mă bucur foarte mult că mă vedeți și cred că e foarte important că ai are asemenea consecințe, că suntem invitați și că aceste evenimente au un rezultat, merg undeva, vă rog, penalizați-le spre ceva. Dacă ne dorim să aflăm răspunsurile la aceste întrebări, atunci eu nu cred că un sondaj pe internet va veni cu răspunsurile. Nu putem să găsim soluțiile pe internet, pe o pagină de internet. Trebuie să creăm o relație de încredere și e nevoie de corpuri, corpuri umane, calde, care să vină în fața dumneavoastră. De aceea m-am gândit la acești senatori UE. Nu îmi pasă foarte mult dacă e un senator, un ambasador, un șef, un prieten, oricum, orice titlu i-am da. M-am gândit la ambasador, dar m-am gândit care induce în eroare. Cred că trebuie un titlu care să fie atrăgător. Și dacă e un titlu, nu e ceva plătit și atunci e nevoie de un alt, un alt fel de stimulant. A plăti, a face o slujbă ar însemna remunerare. Am avut această discuție. E o slujbă, e un titlu. Cred că există argumente de ambele părți. Dar ca să fie atrăgător, trebuie să fie o poziție care să fie atrăgătoare, oneroasă. Cred că am putea să organizăm uh, reuniuni ale Consiliilor Cetățenești, unde se întâlnească oamenii, să îi întrebăm pe oameni de ce aveți nevoie, ce nu vă place în legătură cu Uniunea Europeană. Criticați-ne foarte dur și apoi să putem să le acordăm capacități acelora care vor să facă ceva și care au deja o abordare pozitivă. Și cred că parte din toate aceștia e ca toată critica împotriva Uniunii Europene să funcționeze pentru Uniunea Europeană, ascultând aceste critici și chiar încurajându-le, astfel încât totul să meargă în, și să funcționeze într-o direcție productivă, pentru că nu ne dorim un sondaj și așa mai departe, lucruri care nu ajută la nimic. Trebuie să ajungem la problema exprimată printr-o critică și cred că aici e punctul interesant. Mulțumesc! Mulțumim foarte mult, Carolin! Hmm, încerc să răspund, dar în limba polonă, dacă îmi permiteți. Mulțumesc și îmi pare foarte bine că v-au plăcut ideile noastre. E și a fost foarte bine că am reușit să le prezentăm aici. Așadar, proiectul ambasadorilor uh, europeni ar fi uh, o funcție onorifică, nu plătită. Noi dorim să numim uh, mulți ambasadori, dar ambasadorii aceștia ar putea fi profesori, activiști, voluntari, chiar membri ai Parlamentului European pentru că și ei uneori ajută pe tineri. Ideea e de a decerna acest titlu tuturor celor care sunt uh, activi și uh, fac uh, multe ca să-i ajute pe tineri. În ce privește proiectul microgranturilor, um, spre deosebire de uh, alte premii care sunt decernate pentru o idee bună, microgranturile ar putea fi acordate înainte de a se um, face un proiect. Uh, deci întâi primești banii și apoi faci un proiect. Nu viceversa. Și uh, ar trebui să fie un proces foarte simplu și ușor uh, de cernarea acestor microgranturi. Sunt uh, tot felul de motive pentru care uh, tinerii mm, au acces foarte dificil la aceste programe. Eu sunt o persoană obișnuită, dar vreau să ajut Uniunea Europeană, vreau să fiu activă și ar fi bine ca și Uniunea Europeană să mă ajute să fac ceva și să-mi oferă o sumă minimă ca să mm, pot să mă întrețin și să-mi rezolv problemele. Iată, la vârsta de 17 ani, uh, când uh, încă nu știm cum să rezolvăm problemele astea birocratice cu care ne confruntăm dacă vrem acces la banii europeni. Oricum, vă mulțumesc frumos pentru atenție. Ja, vielen, vielen herzlichen Dank. Ich glaube... Mulțumesc, mulțumesc foarte mult. Cred că și în acest an am putut să observăm că acest eveniment e unul care merită și care uh, vine cu idei foarte importante și impulsuri importante pe care le primim întotdeauna după acest eveniment european pentru tineret. Vă mulțumesc încă o dată că ați venit aici să ne prezentați ideile dumneavoastră, ocupați-vă în continuare de ele, fiți în continuare la fel de activi pentru Europa și pentru dezvoltarea ideilor europene. Vă mulțumesc foarte mult că ați venit astăzi aici și mi se pare minunat că și Laureații premiului Charlemagne au rămas alături de noi astăzi. Vă mulțumesc și văd că există foarte mulți participanți de la European Youth Event. Mă bucur foarte mult că ați venit să ascultați audierea noastră de astăzi și eu sper că vom păstra legătura și că vom avea un schimb uh, bun cu forumul pentru tineretul european și pe ei tot invităm aici și și cu ei discutăm, preluăm idei și încercăm să ținem legătura. Vă mulțumesc încă o dată că ați fost alături de noi și vă urez o zi frumoasă la Bruxelles. Noi facem acum și o poză, o poză de familie cu toți europarlamentarii prezenți și cu cei trei nu știu ce putem să facem, dar poate pot să vină și toți ceilalți care au participat la European Youth Event. O mare poză de familie, fotografie de familie. Ich glaube, auf die Treppe passen wir nicht alle. Thank you.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 Bine, haideți să mergem mai departe. Cred că s-a mai relaxat puțin acum situația. Haideți să mergem mai departe spre un alt punct foarte important de pe ordinea noastră de zi. Întotdeauna avem puncte foarte importante și trecem la instituirea programului Corpul European de Solidaritate. O evaluare a acestui raport. Raportoarea e colega noastră, doamna Șoidrova. Termenul pentru amendamente este data de 26 octombrie la ora 11 și așa cum știți, stimați colegi, stimate colege, nu a trecut foarte mult timp decât am discutat tocmai aici despre acest nou corp de solidaritate și săptămâna trecută s-a semnat cu FAST textul legislativ în sesiunea plenară de la Strasburg, astfel încât acum, chiar dacă proiectul există de un timp, de acum să aibă într-adevăr un temei juridic potrivit. Bineînțeles că acum trebuie deja să ne gândim ce se va întâmpla după 2021, cum va continua. Întotdeauna am spus că ar fi foarte bine dacă ținem cont de rezultatele pe care le-am avut în negocierile greoaie legate de aspectele financiare și atunci să facem un copy-paste Poate că așa negocierile cu Consiliul ar merge ceva mai ușor în următoarea etapă și Comisia Europeană a făcut niște noi propuneri, altele care existau în text au fost retrase, așa că trebuie să depunem din nou acest efort de a discuta încă o dată acest text, de a-l prelucra, pentru că cred că există, ar fi foarte bine dacă tot ceea ce am negociat noi, foarte multe dintre aceste lucruri s-ar regăsi până la urmă în noul proiect de text. Nu trebuie să reinventăm roata de de fiecare dată. Cred că ar fi o măsură inteligentă și pentru negocierile cu Consiliul și ar facilita aceste negocieri. Și acum îi dau cuvântul colegii noastre, doamna Șoidrova, pentru prezentarea raportului acesteia și vă acord 5 minute. E suficient, mulțumesc. Mulțumesc foarte mult pentru introducere, Petra. Regret faptul că ne-au părăsit tinerii pentru că e despre ei. E un sprijin pentru activism în rândul tinerilor. E o onoare pentru mine să fiu raportor pentru acest regulament. Mi-am bazat proiectul de raport în parte pe discuțiile pe care le-am avut legăt în legătură cu fostul regulament. M-am uh, bazat și pe discuțiile pe care le-am avut cu părțile implicate și cu Comisia. Din păcate, nu putem încă să tragem concluzii cu privire la implementarea programului curent, care e în desfășurare. Eu mi-aș dori ca Corpul de Solidaritate să însemne însemne oportunități de voluntariat inclusive de înaltă valoare care să corespundă nevoilor din societate și care să-i motiveze pe participanți să facă voluntariat pe termen lung. Acestea au fost principiile mele directoare în redactarea raportului. În proiectul de raport eu propun soluții pentru cele mai problematice chestiuni care au fost acoperite în negocierile pe fostul regulament privind corpul de solidaritate și aș dori să-i mulțumesc mulțumesc Helgei Trupel, care a fost raportor înainte. În primul rând, vreau să reintroduc anumite puncte care au fost convenite în discuțiile tripartite, dar de care nu s-a ținut cont în propunere, mai ales anumite definiții. În al doilea rând, aș dori să reintroduc anumite repartiții indicative ale bugetului de, în funcție de activități, astfel încât să ne asigurăm că voluntariatul rămâne esența acestui program. Propun 86% pentru activități de voluntariat și solidaritate, 8% pentru locuri de muncă și formare și 6% pentru ajutor umanitar. Și subliniez faptul că acestea sunt repartiții cu valoare indicativă. Aceste repartiții corespund la 90% versus 10% în acordul în trialog și se țină cont și de incorporarea ajutorului umanitar. Aș dori să existe o, o limitare a activităților în interiorul statului. Solidaritatea nu ar trebui să substituie varianta națională. Cred că cei cu mai puține oportunități sunt cei care trebuie să fie cei care se voluntariază. De aceea aș dori să fie limitată participarea statală la activități și să fie inclus un obiectiv dominant de incluziune. În afară de asemenea chestiuni, mai propun și o serie de alte schimbări. Mi-aș dori să consolidez rolul părților interesate și rolul Parlamentului European. Părțile interesate ar trebui să fie consultate într-o manieră regulată în ceea ce privește punerea în aplicare a programului și ar trebui programul de lucru să fie un act delegat și nu un act de punere în aplicare. Aș dori să crească de asemenea vizibilitatea CES-ului. Comisia își propune o un obiectiv ambițios și numărul de voluntari, care ar fi de 350 de mii.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 astfel încât CES să fie cât de vizibil posibil pentru toți, pentru participanți, pentru volunt- organizații participante voluntari. De aceea ar trebui să ne asigurăm că există o promovare prin uh, multe mijloace dinamice de comunicare și astfel încât să se ajungă și în zonele îndepărtate. Sugerez de asemenea și un rol de ambasadori. Pentru participanți ar trebui să se ofere sprijin să promoveze CES în educație sau să promoveze CES-ul cu alte ocazii. Aș dori să subliniez obiectivul de incluziune. În Propunerea se axează pe incluziune, însă cred că ar trebui să fie un efort mai bine orientat. Și propun ca cei cu mai puține oportunități să poată să aibă oportunități de voluntariat cu jumătate de normă prin CES. Și mă gândesc că ar fi foarte util dacă ar exista și un feedback al participanților care să fie inclus în evaluarea obiectivelor programului. Am menționat deja faptul că activitățile statale ar trebui, la nivel nivel național ar trebui să aibă acest obiectiv dominant de incluziune. E important să fie etichete de Uh, calitate, pe tip de activitate. Cred că înțelegem cu toții că cerințele care există pentru locuri de muncă și formare trebuie să fie diferite față de ceea ce se cere pentru activități umanitare. De asemenea, îmi doresc să fie clarificată definiția voluntariatului și să se reintroducă definiția solidarității. Voluntariatul și solidaritatea sunt elementele cheie ale acestei propuneri. Și în final, aș dori să subliniez faptul că DEVE are competențe exclusive pe capitolul privind Corpul Voluntar de Ajutor Umanitar. De aceea, cooperarea noastră cu DEVE e esențială. În această luni am participat la un prim schimb de păreri acolo și e foarte important să urmărim dosarul și în celelalte comisii, cum ar fi la EMPL. Așa că aștept cu nerăbdare toate sugestiile dumneavoastră și o bună cooperare. Vă mulțumesc foarte mult! Ja, vielen, vielen herzlichen Dank. Mulțumim, mulțumim foarte mult. Ia aș cuvântul lui Marie Teres, pentru că raportorii din umbră nu sunt, chiar dacă raportorii din umbră sunt, a rămas cu noi, deși e bolnavă, pentru că vrea să participe la această dezbatere, de aceea îi dau prima dată ei cuvântul. Marie Teres, două minute. Uh, în primul lugar, quiero dar... Mulțumesc. În primul rând vreau să mulțumesc uh, colegei Mihaela Șoidrova pentru uh, munca făcută cu acest prim proiect uh, de raport și pentru reuniunile cu actorii implicați pe care le-a organizat, prin care am putut cunoaște preocupările și sugestiile acestora față de nou regulament. Negocierile regulamentului anterior n-au fost deloc ușoare, acum trebuie să Uh, trecem din nou la treabă ca să avem acest nou regulament corespunzător noului cadru financiar multianual. Sunt de acord cu raportarea în multe modificări ale textului comisiei, deci trebuie să fie mai vizibil programul, să fie mai, uh, să fie făcută mai bună publicitate, cu mai bună strategie de comunicare, să atragem cât mai mulți tineri, pentru că au plecat tinerii din sală. De asemenea, trebuie să, fim, să facem eforturi ca participarea la acest corp să uh, ducă la o generație cu mai mari posibilități de a participa la activități de solidaritate, mai ales voluntariat, de-a lungul întregii vieți. Deci să nu fie activități punctuale, ci să fie un adevărat stil de viață. Uh, văd uh, cu ochi buni ce, ce a spus raportarea în legătură cu activitatele non-profit. Trebuie să facă, facem distinție între organizațiile participante, care pot fi publice sau private, ONG-uri, de exemplu, și pe de altă parte activitatea făcută de acestea ca posibilitate de a face voluntariat sau muncă voluntară. Aici sunt de acord că activitatea trebuie să aibă loc într-un context fără scop lucrativ și aș dori în final să mai vorbesc despre necesitatea de a ne concentra pe calitatea activităților de voluntariat. Este foarte bine că raportarea amintește faptul că solidaritatea înseamnă și responsabilitate și muncă în comun pentru binele comun. Uh, Uh, pentru a mm, uh, ști exact care sunt uh, necesitățile specifice unei comunități, e necesară o formare anterioară a voluntarilor. De aceea sunt de acord cu raportarea că trebuie să fie sprijiniți de desfășurării activității și după activitate acești voluntari. Atât și mă opresc aici. Mulțumesc, Mihaele, și sunt convinsă că vom colabora bine în continuare pentru elaborarea regulamentului. Mulțumesc! Vielen herzlichen Dank, Silvia Costa, zwei minute. Mulțumesc, acum Silvia Costa, două minute. Mulțumesc raportoarei pentru că ne implică, ne-a implicat în întâlnirea acestea importante cu, cu uh, părțile implicate, a fost foarte bine că am putut și noi să participăm. Sunt de acord cu uh, abordarea sa, proiectul de raport este foarte bun. În primul rând, e foarte bine că ai recuperat aceste definiții care s-au negociat din greu când uh, a fost Um, să discutăm uh, propunerea lui Helga Trupper și îmi pare rău că Comisia n-a ținut mult cont de ele. Deci e uh, bine că s-au definit participanții, gazdă și cei care uh, sunt oaspeți, voluntariatul, să specificăm mai bine acea etichetă de calitate. Nu se mai face o referire la cartă, mm, Carta drepturilor și obligațiilor, responsabilităților nu mai figurează acolo și ar trebui să figureze. Suntem preocupați de asta. Sunt de acord și cu uh, Eh, cele spuse despre buget, deci o repartizare echitabilă. Bun, sigur că mai putem vorbi de, eh, despre subiectul acesta. E important și să se clarifice că eh, acest program nu înlocuiește programele naționale de voluntariat. Nu, trebuie să încurajăm statele care încă n-au făcut-o să aibă programe naționale de voluntariat pentru tineri, însă trebuie să, să, să există o cooperare cu acele programe. Cred că nu este prea concret textul Comisiei, organizațiile care deja uh, sunt operative trebuie să fie automat incluse în program și această etichetă se aplică celor care încă nu au fost incluse în program. Mi se pare însă că e foarte importantă ca întotdeauna dimensiunea europeană. Sigur că pot fi și excepții în anumite situații, dar trebuie să fie clar că experiența acestor tineri uh, cum s-a întâmplat, de exemplu, la Norsia, să se, să se facă în comun cu tineri din alte părți. Asta ar fi diferența dintr-un program european și unul național. Apoi, ă, tot ce ține de ocupare, să există un echilibru în criterii și buget, voluntariatul, activitatea principală, ă, apoi Aș vrea să înțeleg mai bine cum se va face gestionarea capitolului care privește mm, ajutorul umanitar. Cum vor coopera direcția generală dacă sunt două tipuri diferite de programe? Și mai apoi eh, centrele pe lângă agențiile naționale, sigur trebuie să mai fie și ele sprijinite. Și mi se pare important de înțeles dacă va exista un mix în, între organizațiile care să fie înscrise în portal și rolul jucat de ele, uh, pentru că rolul acestora cu, cu, cu regulamentul actual uh, este mult mai slab și formularea e vagă, se spune doar că se pot prezenta proiecte. Trebuie o formulare mai bună. Apoi formarea anterioară și posterioară voluntariatului. Dacă nu, nu putem crea o cultură a voluntariatului și tinerii nu sunt responsabilizați. Mulțumesc. Mulțumesc și acum Helga Trupel. Thank you. Mulțumesc. Mulțumesc! Da, e foarte important acest simțământ de apartenență. Cred că acest program CESUL, e conectat de asta. E într-adevăr aici vorba de implicarea tinerilor și cred că după ce am trecut de o primă etapă cu temeiul juridic trebuie să evolueze totul și să dovedim că funcționează. Și Mihaela, cred că tu trebuie să o faci, eu te voi sprijini cum pot. Uh, Printre ce s-a menționat, îmi place voluntariatul ca stil de viață, ce spunea Tereza. Ar trebui să facă parte din viețile noastre nu doar când suntem tineri, ci și mai târziu o muncă pentru binele comun, pentru că, bineînțeles, se leagă de acest sentiment de apartenență. Și apoi o chestiune importantă, pe lângă cea legată de părțile interesate care să fie într-adevăr implicate și așa mai departe, cu bugetul va exista vreun succes, propunerea comisiei e acum într-adevăr să bugeteze. Și orice, de câte ori vorbim despre orice program, totul depinde de rezultatele negocierilor cu Consiliu. De aceea, cred că trebuie noi, Comisia CULT, să spunem foarte clar și toți colegii pe care putem să-i contactăm, cu toții să spunem că avem nevoie de succes, astfel încât să existe o mai mare, un mai mare simțământ de responsabilitate al Uniunii Uniunii Europene. Și aici ne putem implica noi personal și o facem pentru binele comun și o facem pentru evolu- evoluția personală ale a oamenilor implicați. E o idee bună și nimic mai mult. Da, mulțumim foarte mult, doamna Bild. Stimați colegi, în iunie 2017 nu exista o limită clară în ceea ce privește Corpul European de Solidaritate. Discutam în continuare de încadrarea juridică. Era clar că acest program ar fi ajuns pentru statele terțe e ce aveam în propunerea Comisiei Europene. În noiembrie spuneam din nou că tot ce se va crea prin CES va fi un turism umanitar. Lărgindu-se la state terțe, era inevitabil. Tineri europeni care să meargă voluntar într-un stat terț, în primul rând ca să facă turism și apoi pentru acte umanitare. Sunt lucruri care există deja cu Asia, unde există societăți create în care se face un mix între turism și ajutor umanitar. Europenii își, plăiesc, își plătesc acolo șederea pentru a construi diferite instalații acolo diferite lucruri care pe, se arată că nu au fost făcute bine și încă nu au servit la nimic. O extindere a CES nu ar face decât să instituționalizeze asemenea fenomene. Comisia admite că acest program nu a avut succesul așteptat. Așteptările europenilor sunt altele și ar trebui să recunoaștem acest fapt. Doamnă raportor, ne vorbiți de o lipsă de comunicare, însă în Parlament suntem destul de uh, stăm destul de bine la această comunicare și trebuie să fim atenți la faptul că cetățenii europeni așteaptă o adevărată politică. Vă mulțumesc! Mulțumim! Acum aș da cuvântul Comisiei, însă nu fără a mai adresa o întrebare Comisiei. Ce fel de experiență există cu programul care a funcționat deja în ceea ce privește CES? Știți că aici, în acest Parlament, am discutat foarte aprins cu ceea ce privește uh, mijloacele financiare până s-a ajuns la 19.10 19, până la urmă, ceva ce ne doream. La EMPL știm că de acolo vor veni amendamente pentru... Cităm pentru 18-20, dumneavoastră ce fel de experiență ați avut, pe ce vă puteți baza până acum în ceea ce privește eficacitatea acelor fire ocupaționale și câți uh, participanți am avut în cifre, pe de-o parte, pe cealaltă. Cred că pentru noi ar fi foarte util și ar fi niște informații importante astfel încât să ne continuăm discuția noastră. Aveți cuvântul dacă doriți. Vă mulțumesc, doamnă președinte. La întrebarea dumneavoastră, poate voi răspunde în primul rând. Corpul European de Solidaritate, cum ați spus în introducerea dumneavoastră, acest text s-a, adapta, s-a adoptat la 4 octombrie, acum suntem în data de 10, avem 6 zile de când a fost fondat Corpul European de Solidaritate cu adevărată bază juridică. Pe moment, așa că vă puteți da seama, încă nu avem niciun fel de rezultate. Uh, Participanții pot deja să participe cu proiecte până la 16 octombrie, adică foarte repede după intrarea în vigoare, de fapt. Așa că nu vă putem decât spune care e situația actuală în etapa întâi pentru CES e de fapt construit din diferite programe care își aduc contribuția la promovarea comună și se bazează pe aceleași set de date. Am cifre, nu pentru toate programele, poate au colegii mei, însă în ceea ce privește Serviciul European de Voluntariat avem cam 8.000 de locuri și pentru ceea ce numim noi EasyCall, aici cifra e mult mai scăzută, 53. Însă, insist, acum că totul s-a făcut sub un alt mod de implementare. A fost o solicitare în care s-a lucrat cu mulți parteneri de coordonare și se lucra într-o manieră diferită. Deci nu putem să spunem că aceasta e o tendință, cum va funcționa ramura de ocupare sub noul CES astăzi, pentru că vom începe să uh, aplicăm aceeași metodologie în ceea ce privește solicitarea de proiecte și metodele care sunt folosite și pentru serviciul european de voluntariat. Acolo avem anumite metode care și-au demonstrat eficiența. Acestea continuă metodele și succese, succesul înregistrat în programul Erasmus+. Așa că uh, Izicol nu l-aș da ca exemplu, ca linie de referință pentru uh, ramura ocupațională și cum va funcționa în noul CES. Aș dori de asemenea să vă reamintesc Adică mi-a plăcut foarte mult când am auzit și salut feedback-ul pe care l-am primit și anume că am ajuns la un compromis bun, avem un regulament pe care l-am discutat, uh, și noi, Comisia, considerăm că am ajuns la un compromis foarte bun. Când uh, propuneam viitoarea propunere, ideea era să rămânem în spirit de compromis. Acum există modificări, așa cum cu siguranță ați văzut, și acestea s-au operat din diferite motive. În primul rând, e nevoie de consecvență. Consecvență cu prezentarea CFM-ului și a celorlalte regulamente. În al doilea rând, a trebuit să facem modificări unde era nevoie de modificări. Au existat mai multe motive pentru consecvență, dar și astfel încât noua propunere să se adreseze și noilor voluntari din schemele care sunt acum uh, existente separat, și anume EU-Aid. Cu CES, dintr-o primă etapă, ambiția noastră a fost să existe un singur punct de intrare pentru tinerii voluntari și pentru proiecte de solidaritate. Așa că nu ar trebui să se creeze un proces și un sistem paralel pentru această categorie un alt motiv a fost că ne doream să menținem un text facil, fără prea multe detalii, care ar putea să țină de implementare detaliile și nu ar trebui să fie incluse în regulament ca atare. Ce am mai constatat? Trebuia să se facă niște restructurări, ce să intre în considerente, ce în textul articolelor în termen de redactare juridică, am încercat să introducem condițiile de colaborare, sub ce condiții în articole și de ce și raționamentul și apoi explicațiile suplimentare în considerente. Din toate aceste motive, textul arată diferit față de regulamentul care tocmai a intrat în vigoare. Însă noi am făcut tot ceea ce ne-a stat în putință, astfel încât să păstrăm spiritul de compromis pe care l atinseserăm de vreme. Vă mulțumim. Cred că trebuie să avem cu toții grijă ceea ce am negociat bine în discuțiile tripartite, să nu uh, refacem din nou, ci să vedem unde, în ce locuri am putea să mai îmbunătățim lucrurile, dar nu să reluăm totul, să punem din nou totul sub semnul întrebării, ceea ce deja am negociat cu atâta efort cu uh, Consiliul. Mihaela. Uh, dear colleagues, thank you. Dragi colegi, mulțumesc pentru această dezbatere, pentru observațiile dumneavoastră. Mă bucur că avem uh, aceleași obiective pentru acest regulament, că sprijinim cu toții obiectivele și că le înțelegem cu toții la fel. Bineînțeles, bugetul este crucial. Vă aștept amendamentele, vom avea ocazia să le discutăm și sper că vom colabora bine cu raportorii din umbră și spun colegului Bild că sunt gata să comunic cu dumneavoastră dacă doriți să participați. Sunt sigură că trebuie să cooperăm și să comunicăm bine, pentru că corpul de solidaritate este foarte util pentru cetățeni. Nu va fi doar o agenție de turism. Deci, încă o dată, vă mulțumesc și sper că vom coopera foarte bine. Mulțumesc! Vielen, vielen herzlichen Dank! Vă mulțumim foarte, foarte mult! Mult succes în munca următoare! pornesc de la premisa că va reși ceva bun de aici. Încă o dată, 26 octombrie, ora 11 dimineața, termenul pentru depunerea amendamentelor și vom vota la data de 4 februarie. Așa că mai avem niște timp la dispoziție. Avem suficient timp să elaborăm compromisul de care e nevoie. Mulțumesc mult! pentru cele făcute până acum. Să trecem pe urmă, la următorul punct de pe ordinea de zi. Colegul Zagorakis se află deja alături de noi, așa că putem să îi și dăm cuvântul la punctul 14. Aici discutăm despre reutilizarea informațiilor din sectorul public, o reformare a unei directive a unei, o reformare a unei directive și termenul pentru amendamente este data de 16 octombrie la ora 14 și vom vota la 20 noiembrie și acum colegul Zagorakis are cuvântul pentru a ne prezenta avizul său. Vă rog, 5 minute. Mulțumesc, doamnă președinte folosirea informațiilor din sectorul public poate să aducă multe avantaje societății și economiei. Știu că suntem cu toții cam obosiți, acum spre sfârșitul ședinței. Deci, refolosirea informațiilor din sectorul public poate să aducă avantaje pentru crearea de noi produse și servicii, folosind date utile produse de stat. Aceste informații pot fi o adevărată comoară pentru IMM-uri și pot să contribuie la dezvoltarea economică. Reformarea acestei directive în, uh, din 2013 a introdus în domeniul de aplicare muzeele și bibliotecile. Trebuie să fie clar de la început că Această directivă este un pas în direcția cea bună pentru că se identifică corect barierele în calea reutilizării informațiilor. Trebuie să se respecte regulile de protecție a datelor personale. Trebuie să acorde o importanță deosebită faptului că deschiderea piețelor înseamnă un impact asupra unor domenii vulnerabile, cum ar fi cel al siguranței. Și, bineînțeles, nu trebuie să existe efecte negative asupra acestora. Ideea Comisiei că anumite domenii ale culturii, cum ar fi bibliotecile sau muzeele, nu trebuie să fie afectate, este corectă pentru că directiva funcționează bine în aceste domenii. regulile de concurență echitabilă trebuie să fie respectate. Costurile administrative uh, sunt uh, un alt subiect pe care, pe care trebuie să-l uh, examinăm cu atenție. E nevoie de acte de delegate sau de punere în aplicare care trebuie să fie cât mai clare și cât mai detaliate pentru a asigura certitudinea juridică pentru toți actorii implicați. Nu doresc să vorbesc prea mult și doresc să ascult ce au de spus colegilor, mai ales raportorii din umbră din partea grupurilor politice. Am câteva amendamente la text și cred că în colaborare cu celelalte grupuri politice vom ajunge la un acord în legătură cu amendamentele și uh, vom putea sprijini cât mai mulți dintre noi textul. Vă mulțumim, domnule Zagorakis, pentru această prezentare succintă și rapidă a raportului. Din păcate, trebuie să spun că nu sunt prezenți toți raportorii din umbră, de fapt cu o singură excepție, mă v-ați întors și dumneavoastră, bun, doamna Helga Trupel și apoi doamna Bild, vă rog. Nu am știut că sunteți și dumneavoastră. Mă bis of weniger o Okay. Întotdeauna eu sunt excepția. Um... Ok, uh, thank you to the rap- Mulțumesc raportorului. Cred că abordarea dumneavoastră este foarte rezonabilă și serioasă pentru că merge pe, se bazează pe ideea că trebuie să ofere certitudine juridică tuturor um, actorilor um, interesați. Nu e vorba de extinderea domeniului de aplicare, e vorba de definirea informațiilor din sectorul public și în speranța ca IMM-urile și alte entități să profite de acestea, dar să respecte regulile. Deci nu dorim să uh, schimbăm regulile, uh, dorim să se respecte regulile. Sunt de acord cu asta. Am citit uh, odată amendamentele dumneavoastră și sunt de acord cu ele. Sunt foarte clare, uh, clarifică definițiile și clarifică cine sunt cei care dețin informațiile din uh, aceste informații în sectorul public. Nu există un proprietar unic, sunt informații publice. De aceea, ceea ce propuneți mi se pare rezonabil, le vom examina, dar deocamdată sunt absolut de acord cu dumneavoastră. Madame Bild. Mulțumim, Helga, doamna Bild. Merci, Madame la Mulțumesc, doamnă președinte, mulțumesc, domnule raportor reutilizarea informațiilor de, din sectorul public nu sunt uh, un, extrem, un lucru extrem de important în Franța, pentru că în 2014 Franța a fost uh, a patra țară din lume pentru administrația digitală de ONU. Cred că Open Data este preocupant, uh, mai ales pentru protecția datelor personale ale europenilor. Dar trebuie să spun că atunci când Comisia vorbește de anonimizarea informațiilor, în care sunt uh, digitalizate este prea optimistă pentru că tehnicile de reidentificare a persoanelor prin gruparea lor au progresat foarte mult și majoritatea administrațiilor publice nu mai sunt capabile să lupte împotriva acestor tehnici. De exemplu, un studiu de la MIT citat în Franța în noiembrie 2017 a arătat că când e vorba de tranzacțiile cu cardul, aproximativ un milion de persoane fără niciun instru- a un milion de persoane fără identificare, coordonatele geografice puteau să permită reidentificarea 90% dintre acestea. În ceea ce privește amendamentele, Uh, nu fac speranțe pentru că amendamentele mele nu sunt niciodată um, reținute, chiar dacă fac propuneri, ele nu vor face să avanseze dosarul. Mulțumesc! Vă mulțumim, Sabine Farhaien. O scurtă observație din partea mea. Sunt raportor din umbră la INTA și Iulia Reda e raportoare acolo. Mâine vom vota noi acest document și după cele auzite acum și constatate acum, cred că direcția e aceeași. Noi nu vom împovăra direcția alesă de Comisia Cult mai mult. Nu va exista nicio extindere a domeniului de aplicare față de ce exista împreună înainte, ci ne gândim cum ar trebui să fie puse la dispoziție aceste date publice și, doamnă Bilde, sunt date care oricum sunt publice, informații care oricum sunt publice. Nu vorbim de informații suplimentare care trebuie să fie făcute publice, ci de felul în care vor fi utilizate cele existente. Aceasta e discuția care are loc și în Comisia INTA în ceea ce privește high value data sets, în ceea ce privește date legate de legături cu autobusul și așa mai departe. Datele personale sunt lăsate în afară. Uh, în ceea ce privește reconstrucția pentru aflarea datelor, am discutat cu Google, cu Apple, cu toții cu care au motoare de căutare și datele dintr-un browser pot fi cumpărate de la firme de la etapa 3, a 4, care pot să reconstruiască identitățile. Pentru așa ceva nu am voie, nevoie de date din sectorul public. Datele care pot fi găsite de o persoană sunt uh, mult mai multe acolo și nu vreau să mă gândesc ce fel de consecințe consecințe ar exista în acest sens pe asemenea chestiuni. Mulțumim foarte mult. Comisia, doriți să interveniți? Două minute, vă rog. Thank you, Chair, and, and... Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc uh, raportorului și uh, celorlalți deputați pentru observațiile lor. Mai întâi, nu sunt schimbări pentru sectorul cultural în această propunere. În al doilea rând, trebuie să fie foarte clar uh, că directiva privind refolosirea informațiilor din sectorul public trebuie pusă în aplicare respectind regulile pentru protecția datelor. Este clar acest lucru. Acum, o observație între întreprinderile publice. E vorba de uh, sectoare care au multe, multe date în proprietatea lor și există probleme legate de refolosirea acestor informații, dar examinat cu atenție efectele măsurilor pe care le propunem, și considerăm că propunerea este una foarte echilibrată din acest punct de vedere. În legătură cu taxele pentru refolosirea datelor. Acestea sunt una dintre cele mai mari bariere pentru IMM-uri și vedem că firmele mari își pot permite să cumpere date cu 50.000 sau 100.000 de euro. IMM-urile însă nu pot. De aceea este important să scadă costurile informațiilor din sectorul public. În fine, aș dori să fac o legătură cu o altă propunere, um, programul Europa Digitală care este discutată în uh, cadrul, uh, în legătură cu cadrul financiar multianual și vor fi oportunități de finanțare ale unor activități pe care directiva le impune statelor membre. De exemplu, să pun la dispoziție seturi de date de valoare și așa mai departe. Mulțumesc! Vă mulțumim foarte mult și acum îmi mai dau cuvântul raportorului. Εκτός από να ευχαριστήσω δεν έχω να πω κάτι άλλο. Ευχαριστώ. Nu am mare lucru de adăugat, doresc doar să mulțumesc colegilor pentru contribuțiile lor foarte interesante și sper să cooperăm bine. Cred că Textul final va putea să fie sprijinit de toate grupurile politice. Mulțumesc! Da, Minunat, vă mulțumim! 16 octombrie, ora 14, termen pentru depunerea amendamentelor. Și cu acestea am ajuns la sfârșitul reuniunii noastre, doar că trebuie să vă mai spun ceva. Următoarea noastră reuniune din 22 octombrie, între 9, orele 19 și 20.45, va avea loc la Strasburg, adică o dată mai neobișnuită, 22 octombrie de la orele 19 până la 20.45 la Strasburg, viitoarea noastră reuniune. Vă mulțumesc tuturor că ați participat, tuturor membrilor. Acum vom trece la reuniunea coordonatorilor. Mă uit, văd că avem patru coordonatori prezenți și mă uit la Alde, Iana Tum va veni. Tereza va veni bine. Atunci, haideți să facem o pauză de 10 minute și peste 10 minute ne reîntâlnim aici putem merge puțin la aer, luăm o uh, gură de aer proaspăt și mm, după ora 17 continuăm.